președintelui Martin Schulz, care ieri în deschiderea lucrărilor plenare a uh, reamintit uh, memoria colegului Gianluca Bonano, care a decedat uh, în urma unui accident zilele trecute. Suntem alături de familie și prieteni și, sigur, și alături de grupul politic din care făcea parte domnul Bonano. Altra comunicazione, le competenti autorità della Svezia. Poi, autoritățile competente din Suedia au comunicat președintelui alegerea domnului Jacob de Lunde în Parlamentul European ca uh, uh înlocuitor al domnului Peter Eriksson. Uh, intrarea în vigoare va fi 7 iunie 2016. Urăm bun venit noului coleg și reamintesc că are drepturi de pline ca europarlamentar și în organele Parlamentului conform condițiilor prevăzute de regulament. E adesso passiamo alle votazioni. Di questa... Iar acum să trecem la voturile din această dimineață.